30. Ordinea de zi prevede prezentarea raportului doamnei Evangelia Țampazi privind sănătatea mentală. Raportoarea are cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Astăzi suntem din ce în ce mai mult conștienți de faptul că nu putem discuta despre sănătate în general și să uităm de sănătatea mentală, să uităm de faptul că aceste probleme sunt din ce în ce mai frecvente și că ele au un impact asupra vieții personale, familiale și sociale a persoanelor afectate și a familiilor acestora există niște consecințe în termeni umani și economici. În general, se spune că o persoană din patru va fi afectată de o tulburare a sănătății mentale. Și, de asemenea, statisticele arată că depresia până în 2020 va fi una dintre bolile cele mai răspândite în lume numărul uh, sinuciderilor a crescut foarte mult, uh, aproape cu 90%. Iar persoanele cu handicap, de asemenea, sunt un grup de risc pentru că sunt susceptibile să fie mai mult afectate de aceste tulburări ale sănătății mintale și mai ales a tulburărilor a sistemului neurovegetativ. Prin urmare, nu putem să ignorăm acest domeniu. Avem cu toții obligația de a apăra sănătatea mentală și de a proteja drepturile bolnavilor și a familiilor lor. Este o poziție ideologică inclusă în concepția că statul trebuie să-și protejeze cetățenii și mai ales pe cei mai vulnerabili dintre ei. Următorul pas va fi organizarea conferinței la nivel european împreună pentru sănătatea mentală și bunăstare și în urma ținerea acestei conferințe care a avut deja loc s-a ajuns la semnarea unui pact pentru sănătatea mentală și bunăstare. Raportul a fost adoptat la unanimitate de Comisia pentru Mediu și conține o serie întreagă de recomandări pentru a proteja drepturile acestor pacienți și a familiilor lor. Lupta împotriva discriminării, lupta pentru a permite reinserarea în societate, acordarea de ajutoare și acordarea de tratament adecvat acestor pacienți. Odată cu acest raport, vrem să subliniem cât este de necesar să existe niște servicii de înaltă calitate pentru acești bolnavi, servicii care să fie accesibile. De asemenea, cerem să se pună accentul pe formarea personalului care se ocupă de acești pacienți, de acești bolnavi și de asemenea cerem să existe o, suficient de multe persoane care să, permi, care să poată să susțină a, aceste uh, persoane care suferă de tulburări mentale, ca ei să-și găsească, de exemplu, un loc de muncă sau să poată să fie formate. Mai cerem crearea unei platforme pentru ca um, acest pact care a fost semnat să poată să fie uh, monitorizat în decursul uh, aplicării sale ar trebui să fie creat și niște indicatori ca să evaluăm mai bine nevoile la nivel național și european în ce privește sănătatea mentală. Pactul are cinci priorități și ne dorim ca fiecare dintre ele să fie uh, supravegheată îndeaproape pentru că trebuie să prevenim sinuciderile și depresiile grave. Ar trebui să existe o politică sectorială și o politică de rețea. Mai cerem să se favorizeze un climat sănătos uh, în instituțiile de învățământ, să se garanteze niște bune condiții de lucru și să se facă tot ce se poate pentru a lupta împotriva stigmatizării și a excluderii sociale. De aceea, domnule președinte, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care uh, mi-au trimis uh, contribuțiile lor la acest raport și care își dau seama că sănătatea mentală este un bun prețios și că trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să-l protejăm. Mulțumesc că are cuvântul comisarul. Domnule președinte, stimați deputeți, deputați, vreau să felicit Parlamentul European și pe doamna raportor Țampații pentru acest raport de inițiativă în privința sănătății mintale. Raportul subliniază pe bună dreptate impactul uriaș pe care îl are sănătatea mentală asupra vieții și a bunăstării în general, asupra educației și asupra coeziunii sociale în Europa. Acest uh, raport este adoptat de Parlament la numai doi ani după o rezoluție ce răspundea cartea, cărții verzi a Comisiei în domeniu, ceea ce arată că sunt necesare acțiuni suplimentare în acest domeniu. Eu consider că avem și motive să fim optimiști se conștientizează din ce în ce mai mult importanța sănătății și bunăstării mintale în toate sectare, sectoarele, mai mult acum decât cu doi ani în urmă. Aceasta este consecința conferinței Comisiei referitoare la sănătatea mentală și a Pactului European pentru Sănătatea Mentală, ambele menționate de doamna raportor. Evoluții pozitive includ și faptul că multe state membre revizuiesc activ strategiile în domeniu sau creează planuri de acțiune, de exemplu Finlanda și Ungaria. Învățarea socioeconomică a fost inclusă în școli, în, iar în Marea Britanie se predau competențe în acest sens, iar angajatorii sunt din ce în ce mai conștienți de legăturile dintre bunăstare și productivitate. S-a creat chiar un set de instrumente pentru bunăstarea la locul de muncă. Dar, să fie clar, cu siguranță nu putem să ne complacem și mai sunt foarte multe de făcut. Nu se, uh, sănătatea mentală nu trebuie să aibă de suferit în, din cauza crizei actuale economice și financiare, pentru că s-ar putea întâmpla acest lucru. Trebuie să avem sisteme de sănătate în domeniul sănătății mentale foarte uh, la zi, foarte moderne. Pentru că situația proastă economică înrăutățește perspectivele tinerilor mai ales. Situația la locul de muncă este din ce în ce mai proastă și nesiguranța legată de venituri creează noi temeiuri de probleme mentale. În următorii doi ani, Comisia va organiza o serie de conferințe tematice în legătură cu cele cinci priorități din pactul privind sănătatea mentală. Vor fi evenimente comune cu pre prezența Consiliului și a statelor membre. O primă conferință referitoare la tratamentul psihiatric va fi organizată de președinția cehă în 29 mai 2009. Prima conferință tematică legată de sănătatea mentală, tineret și educație se va desfășura la Stockholm în 29-30 septembrie în colaborare cu președinția suedeză. Cea de-a doua conferință tematică referitoare la prevenirea depresiei și a uh, sinuciderii va fi organizată în decembrie. În prim, primul semestru din 2010, președinția spaniolă va ține o conferință tematică referitoare la sănătatea mentală a persoanelor în vârstă. Avem contacte constante cu statele membre pentru organizarea de conferințe eh, referitoare la sănătatea la locul de muncă. Raportul Parlamentului include multe sugestii concrete ce alcătuiesc o uh, contribuție excelentă la dezbaterile ulterioare. Acest raport subliniază importanța sănătății mentale în Uniunea Europeană și de asemenea demonstrează că sunt multe ocazii de a acționa în acest domeniu la nivelul Uniunii Europene. Una din sugestiile din raport este crearea unei structuri de supraveghere a implementării Pactului European pentru Sănătate Mentală și Bunăstare, sunt de acord că uh, va fi o plusvaloare semnificativă adusă de revizuirea periodică a obiectivelor pactului și vom avea în vedere cum anume să punem în practică o astfel de idee. Încă o dată, mulțumesc Parlamentului European și raportorului pentru acest raport excelent ce conține recomandări foarte importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Votul e mâine la ora 10 și jumătate. Sper că ați observat că s-a atenuat un pic lumina din sală, cât că se fac economii de energie, ceea ce pică la fix, pentru că urmează uh, raportarea domnului Ghiuc privind monitorizarea planurilor naționale de acțiune pentru eficiență energetică.